înainte de deschiderea următoarei dezbateri privitoare la siria așa cum s a convenit doresc să dau cuvântul doamnei vicepreședinte a comisiei și înaltei reprezentante a uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate doamna mogherini care va aborda pe scurt două chestiuni prima progresul privind pactele globale ale onu referitoare la refugiați și pentru asigurarea unei migrații legale desfășurate în condiții de siguranță și de ordine. al doilea perspectivele de pace pentru peninsula coreeană în lumina ultimelor evoluții. o rog pe doamna vicepreședintă înalt reprezentant să ia cuvântul. doamna mogherini. Mulțumesc, domnule președinte în ceea ce privește pactele mondiale, ONU cu privire la migrație și la refugiați, aș dori să vă dau o veste bună, uh, să vă povestesc ceva frumos. E o mică înfăptuire europeană din ultimile luni. Poate că vă amintiți că în decembrie 2017 am fost la Strasburg și chiar aici, în sala de plen, am vorbit despre centrele de detenție din Libia. Și uh, chiar în fața dumneavoastră, și mai ales în fața celor care suferă în uh, aceste centre de detenție din Libia, am luat angajamentul să uh, mă asigur că 15.000 de migranți uh, din aceste centre de detenție se întorc acasă în țările lor de origine în condiții de securitate cu un sistem de um, întoarcere voluntară prin intermediul cu ajutorul nostru și al Organizației Internaționale a Migrației și am uh, încheiat un acord uh, între Uniunea Europeană, Uniunea Africană și uh, ONU, mai ales, deci agențiile ONU pentru migranți și refugiați, un acord nemai văzut până atunci, la summitul UE um, Africa din Abidjan. Grație acestui acord, în primele două luni, deci în ianuarie și februarie 2018, am eliberat mai bine de 16.000 de persoane din aceste centre de detenție din Libia. În două luni am reușit să realizăm mult mai mult de decât în uh, anul precedent și în 2017 deja rezultatele erau de 10 ori mai bune uh, față de 2016, anul precedent. În aceste centre de detenție mai există cam 4 până la 5.000 de persoane, e mult prea mult și vom uh, continua să cooperăm cu ONU și cu Uniunea Africană uh, pentru a uh, goli aceste centre. Am reușit totuși în două luni să scoatem de acolo 16.000 de persoane și sper să golim aceste centre cât mai repede în următoarele două luni maximum, sper eu și aceasta uh, se va putea sau a fost posibil uh, uh, doar pentru că am strâns forțele, în primul rând în Uniunea Europeană, apoi cu partenerii africani și prietenii noștri și la scară mondială prin sistemul ONU. Și mă bucur că pot începe cu această veste bună să recunoaștem că, într-adevăr, mai avem încă multe de făcut, dar câteodată cred că avem tendința sau uităm uh, realizările pe care le-am uh, obținut și cred că aceste realizări sunt foarte importante pentru uh, a, ca noi să ne putem îndrepta spre o soluție. Bineînțeles că nu e decât o mică uh, piesă din puzzle-ul pe care încercăm să-l uh, construim împreună. Aceste întoarceri uh, în condiții de demnitate, împreună cu salvarea unor vieți nevinovate pe mare, pe teren, apoi cu combaterea cauzelor de bază ale migrației și cu formul de investiții pentru a crea locuri de muncă în aceste regiuni fragile. Uh, mobilitatea umană este o mare provocare în secolul nostru, am uh, simțit-o direct, dar uh, continentul african o simte mult mai direct zilnic. Dar experiența ne spune că se poate, Uh, sigur că nicio țară nu poate singură, dar împreună putem avea un mecanism uman uh, cu demnitate uh, și cu siguranță pentru a guverna această mobilitate umană. Este spiritul declarației pe care am încheiat-o, am adoptat-o în urmă cu doi ani, multilateralism, angajament, implicare și solidaritate. Sunt patru piloni pe care îi vom folosi pentru a crea un teren comun și acesta ar trebui să fie și spiritul celor două pacte pentru refugiați și migranți. Uh, dacă stăm pe tușă sau uh, dacă pretindem că putem să construim un zid între noi și restul lumii, nu cred că vom ajunge la soluții comune. Și eu uh, sunt convinsă că toate statele pot trage foloase de pe urma acestei cooperări internaționale mai strânse, că este vorba de țări de origine, de tranzit sau de destinație. Și unele țări sunt în această situație în același timp. Unele țări sunt țări de origine, de tranzit și de destinație. Uh, activitatea pe uh, marginea acestor uh, pacte s-a finalizat, negocierile și consultările cu privire la textul actual au început în urmă cu o lună și cred că este o oportunitate unică pentru noi pentru ca să obținem o viziune europeană cu privire la migrație și să aducem la nivel mondial și experiențele și învățămintele pe care le-am tras și parteneriatele pe care le-am mm, construit. O viziune care se bazează pe drepturile omului, pe solidaritate reciprocă și pe responsabilitate securitate, o viziune în care traficanții și uh, gangurile criminale, benzile criminale nu au niciun loc uh, noi avem curajul să investim într-o, uh, în canale mai sigure și legale de migrație. Dar e nevoie în acest sens de coordonare ONU mai puternică sub egida um, Organizației Internaționale pentru Migrație și OCHA. Uh, iată, am finalizat această sesiune de la New York uh, și am văzut că putem folosi la, vorbi la unison la nivel mondial. Mai e loc de mai bine, dar e foarte important să înțelegem cu toții uh, cum putem să gestionăm în mod uman și durabil migrația. Și în Pactul Global pentru Refugiați au început negocierile la Geneva și e foarte important să avem un rezultat echilibrat pentru refugiați și pentru comunitățile gazdă. În ultimile 18 luni, Uniunea Europeană a dat dovadă de leadership în acest proces și grație uh, parteneriatelor pe care le-am construit în acești ani. Și acum, cu retragerea SUA de la acest compact uh, din uh, decembrie, acest pact, pact are nevoie mai mult decât oricând de Uniunea Europeană unită. Regret faptul că unul dintre statele membre recent a prezentat o poziție care nu reflectă poziția celor 27 de state membre și activitatea noastră comună și contribuția dumneavoastră a Parlamentului va fi foarte foarte importantă, pentru că împreună putem avea uh, un pact echilibrat uh, pentru a uh, salva milioane de vieți și pentru a răspunde temerilor milioanelor de cetățeni europeni și pentru ca migrația să se transforme dintr-o provocare într-o șansă. Domnule președinte, pot să continui cu al doilea punct? Da, mulțumesc. Trecem de la ONU la peninsula coreană. Timp de ani de zile, de luni și de ani de zile, ca Uniunea Europeană încercăm să evităm coșmarul unei crize nucleare în peninsula coreană. Știți că, știți că am, să spunem așa, obținut o oarecare experiență în negocierile nucleare. Însă, de la Jocurile Olimpice, veștile care vin din această regiune ne-au dat um, speranțe. S-ar putea ca situația să treacă de la o criză amenințătoare la o demonstrare a puterii multilarității. Uh, și ar putea fi vorba chiar și de o dovadă de uh, leadership uh, puternic și aș dori să mulțumesc președintelui Moon al Coreei pentru munca de diplomație efectuată în ultimele luni. Corea de Nord și-a des- Corea de Nord s-a declarat uh, deschisă să pună capăt testării nucleare în timpul negocierilor cu Corea de Sud. Dacă aceste anunțuri se confirmă, ele crea, pot crea condițiile necesare pentru negocierea unei soluții. Uh, summitul între președintele Moon și Kim Jong-un în aprilie ar putea duce la îmbunătățirea relațiilor intercoreene. Disponibilitatea potențială a președintelui Trump de a accepta o invitație la un summit în mai ar putea fi un alt element al unei reușite, a unui progres în acest domeniu. Comunitatea internațională va fi un factor determinant dacă, pentru a uh, se ști dacă vom reuși sau vom eșua. Noi, uh, Uniunea Europeană și statele membre, suntem dispuși să ne, să ne aducem rolul necesar uh, pentru că este nevoie mai mult ca oricând de, un, de progres în aceste negocieri. Suntem pentru o presiune uh, crescută, dar și pentru dialog. Ambele sunt necesare pentru a evita un război. Trebuie să se ajungă la o denuclearizare a uh, Coreei de Nord dovedită Corea de Nord este una dintre uh, cele mai. Uh, sancțiunile împotriva um, Coreei de Nord sunt cele mai stricte existente în momentul de, actu, în momentul de față. Uh, de asemenea, cooperăm cu state terțe pentru a se implementa rezoluțiile ONU. Vom continua pe această cale. În curând vom um, lansa un nou program de discuții cu statele terțe, astfel încât să menținem uh, nivelul de presiune asupra Coreei de Nord. Însă întotdeauna am considerat că sancțiunile sunt un instrument și nu un obiectiv în sine. Obiectivul nostru a fost și va fi uh, ca acestea să ne permită să deschidem o cale um, diplomatică, pașnică de rezolvare a situației coreene. Aș vrea încă o dată să laud uh, leadership-ul și curajul uh, de, ca, de care au dat dovadă președintele Moon și uh, conducerea uh, Coreei de Sud. Lunea viitoare, la Bruxelles, voi ura bun venit la Consiliul de Afaceri Externe, ministrului de externe corean, pentru a discuta modul în care putem continua și, și modul în care putem noi, ca Uniunea Europeană, să continuăm să sprijinim aceste eforturi, așa cum am făcut-o și în ultimele luni. Obiectivul nostru, după cum spuneam, este uh, o denuclearizare completă, verificabilă a uh, Coreei de Nord. Și cred că mm, cu, cu hotărârea de care am dat dovadă împreună cu partenerii noștri în trecut, vom reuși. Mulțumesc, domnule președinte. Trecem acum la dezbaterea privind situația din Siria.